Potrivit uh, regulamentului de procedură și a codului de conduită în ceea ce privește uh, materiile financiare și conflicte de interese, pe 5 aprilie am hotărât să numesc pe doamna Danuta Habner, pe doamna Madi Delvo, pe domnul Sayat Karim, pe domnul Jamari Cavada și pe domnul Jiri Mastalca cu titlul de membri în Comitetul Consultativ în ceea ce privește comportamentul deputaților. Și de asemenea am numit pe doamnele Heidi, Fau, Heidi Hautel, Laura Ferrara și domnul Gerolf Anamas drept membri de rezervă în Comitetul Consultativ.